Αγαπητές φίλες και φίλοι, Dragi prieteni, vom începe acum audierea publică care privește rolul difuzorilor publici. Aș dori să urez bun venit invitațiilor noștri, experților, care împreună au o îndelungă experiență privind tot ceea ce se leagă de televiziune, aspectele economice, tehnologice, inovarea, etc. Înainte de a trece la ordinea de zi propriu-zisă, aș vrea să menționez unele puncte care ar trebui să ne orienteze în discuțiile ce vor avea loc. în măsura în care vedem lucrurile uh, sub unghiul Comisiei uh, pentru Cultură. Domeniul acesta al difuzării prezintă un serviciu de interes, uh, un interes general. Misiunea sa ține de competența națională și la acest nivel apar dator, îndatoririle și obligațiile difuzorilor. În vederea atingerii acestui scop, difuzori publici primesc ajutoare publice, directe sau indirecte, pe, uh, prin niște redevențe, taxe plătite de către cetățeni. Repartiția competențelor între statele membre și Uniunea Europeană figurează în protocolul complementar al, la tratatele privind rolul difuzorilor publici în statele membre. Această difuzare nu trebuie să respecte doar criterii comerciale, ci în special trebuie să respecte criteriul informării, informare la timp, informare exactă. Este vorba, deci, de un element calitativ pe care îl regăsim în multe uh, situații. Audiovizualul nu este un serviciu considerat tradițional de interes public sau legat direct de piață, întrucât el prezintă unele caracteristici și cred că experții noștri au vorbit despre ele. Dacă comparăm cu uh, serviciile publice uh, de audiovizual tradiționale. Aici figurează o provocare, revoluția tehnologică și uh, organismele de audiovizual au trebuit să se adapteze numărul mijloacelor a sporit, avem televiziunea digitală, avem televiziunea mobilă care va reprezenta un uh, nou uh, domeniu de competență. În această perspectivă, trebuie astăzi să uh, vedem cum anume funcționează televiziunea publică, care este rolul ei în raport cu noile exigențe ale pieții. Va trebui să răspundem la câteva întrebări fundamentale. Mai întâi, în ce privește digitalul și repartizarea, cum anume să garantăm un acces corect pentru televiziunea publică, cum să ținem cont de diferitele nevoi inovarea, repartiția frecvențelor, precum și rolul social și cultural al acestor servicii. Deci să vedem cum noua concurență va influența conținutul. În ce măsură și cum anume putem garanta o bună informare a publicului și a unor uh, emisiuni de divertisment de calitate. Există un proiect de comunicare privind aplicarea regulilor de ajutor public, dar trebuie văzut dacă nu ar trebui adaptate liniile directoare care există azi și cum anume. În sfârșit, cum se va garanta independența sectorului public din, pe plan instituțional Uh, în acest uh, nou mediu tehnologic de astăzi. Acestea ar fi uh, mici observații preliminare. Acum urez bun venit invitațiilor noștri și veți vedea că noi am împărțit această audiere în două părți. Cea din tâi privește rolul Uh, au, um, organismelor publice de audiovizual și aș dori să trecem direct la această parte, dând cuvântul domnului Peroriol Costa de la Universitatea din Barcelona. Dânsul este profesor la universitate și predă acolo comunicarea politică, ține de Universitatea Autonomă de Barce- din Barcelona. Subliniez că uh, trebuie respectat timpul ă, și anume 10 minute pentru ca să putem organiza o dezbatere. Domnule Costa, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi ocupa Bună ziua și celorlalți colegi experți care au fost uh, invitați. Am să-mi folosesc timpul pentru a identifica cinci factori care sunt deosebit de important pentru peisajul audiovizual public actual și pentru organismele publice de audiovizual. Trebuie mai întâi să reamintim cât de importantă este televiziunea publică. Canalele private de televiziune nu dau societății totdeauna ceea ce aceasta cere. Poate că spuneți că e un adevăr universal, dar să nu uităm că atunci când exista numai televiziunea publică, exista un adevărat vid care a fost acoperit de canalele private de televiziune și acestea din urmă evoluează din ce în ce mai mult către niște modalități de uh, funcționare care nu mai au nimic de a face cu uh, serviciile de interes uh, general. Programele de uh, informare, de asemenea, evoluează. Avem buletine de știri din ce în ce mai scurte, uh, uneori cu uh, evenimente scoase complet din context și care până la urmă nu mai informează pe nimeni asupra nimic. De exemplu, în Spania am ajuns la un stadiu în care sunt uh, invitați la televiziune uh, infractori care uh, povestesc care este viziunea lor despre viață. Și până la urmă, ideea pe care și-o face spectatorul este destul de deformată din ce în ce mai puține programe sunt destinate copiilor. Pe de altă parte, există un lucru bun, uh, cel reprezentat de programele interactive. Bun până la un anumit punct, pentru că aceste programe interactive sunt și un bun mijloc de a scoate bani suplimentari din buzunarul spectatorului. Mă fac referire aici la toate concursurile și alte emisiuni de uh, uh reality TV. Un al doilea punct E foarte important să găsim niște baze stabile. niște baze stabile, niște temeiuri juridice pentru funcționarea uh, serviciilor publice de audiovizual, dar și pentru canalele private. Care este procedura de urmat atunci când este autorizat uh, un program? O idee preconcepută uh, uh, susține că foarte puțină lume se uită la uh, canalele publice de televiziune. Pentru că această televiziune este în general controlată de stat și um, nu poate să își permită să producă programe de o foarte bună calitate. Deci ar fi o problemă de calitate. Dar cred că trebuie să ne concentrăm asupra principiului de subsidiaritate. Pentru a întări canalele publice de um, um, televiziune, ar trebui să se întâmple ceea ce a decis Parlamentul într-un mod foarte inteligent. De exemplu, s-a vorbit mult despre uh, cultura digitală, despre formarea publicului uh, uh, în acest sens, ceea ce include, bineînțeles, internetul. Dar când vorbim despre formarea în domeniul culturii digitale, despre alfabetizarea digitală, asta înseamnă că publicul ar trebui să fie în stare să înțeleagă nu numai cum funcționează uh, internetul, dar și cum funcționează un televizor, noile televizoare, cum pot să folosească cât mai bine noile tehnologii. a fost o problemă care s-a aflat și în centrul campaniilor de publicitate. Asemenea, campanii ar trebui să vizeze și îmbunătățirea imaginii canalelor publice de televiziune pe lângă spectatori. Rolul televiziunii publice, un alt punct, în raport cu uh, dezvoltarea tehnologică și creația. Pentru a vorbi despre acest aspect, trebuie să ne gândim la producție producția în cadrul uh, organismelor publice de auto audiovizual are propriile sale caracteristici și ele trebuie menținute. Ar trebui de asemenea să poată să fie favorizate noi forme de jurnalism, un jurnalism în interesul cetățenilor. și în plus e nevoie de noi forme de exprimare. Iar televiziunea publică este cea care ar trebui să da uh, dovadă de uh, spirit de deschidere și să permită punerea în undă a unor asemenea noi forme de jurnalism. Și trebuie să exploateze toate uh, posibilitățile pe care le are, toate canalele de comunicare pentru a îi atinge pe cetățeni. Există posibilitatea de a avea programe cu un caracter mai uh, general și programe interactive care pot fi transmise pe pagina web a televiziunii publice sau direct către telefoanele mobile. Paginile uh, pe internet și uh, televiziunea publică trebuie să fie în strânsă legătură. Deci conținutul paginilor internet și conținutul uh, programelor care pot fi uh, vizionate la televizor trebuie să fie coerente și strâns legate între ele. Trebuie ca serviciile publice să nu își uite principala lor misiune – și astfel să se facă o armonizare între um, regulamentele și legislația în vigoare la nivel comunitar și cea existentă la nivel național. Unele aspecte sunt evidente, altele uh, uh, sunt obiectul, fac obiectul unor uh, um, reacții uh, diferite, ca de exemplu faimosul raport dintre um, organismele publice de audiovizual și uh, guvernul la uh, putere. Um, organismele trebuie să își păstreze independența cu orice preț. Apar apoi uh, uh, circumstanțe noi atunci când, de exemplu, ne gândim la efectele crizei economice, care afectează diferit televiziunile publice față de televiziunile private. Acum, din ce în ce mai mult, funcționarea televiziunilor publice seamănă cu cea a televiziunilor private și de aceea, de multe ori, televiziunea publică este criticată. Acum, în ce privește conducătorii, cei care iau deciziile în domeniul televiziunilor publice, aceștia trebuie să uh, găsească moduri de finanțare care să fie mm, novatoare. Așa cum a spus și doamna președintă, televiziunile publice ar trebui să poată să aleagă între mai multe moduri de finanțare. Fie un model care să-i permită să aibă programe fără uh, pauze uh, uh, publicitare și acest lucru există deja în unele țări europene. Un alt model, cel al programelor cu pauze publicitare, astfel încât televiziunea publică să fie un concurent direct al televiziunilor private. Dar poate că cel mai bun ar fi un model de televiziune publică mixt. Ceea ce înseamnă că uh, la anumite ore nu uh, se difuzează reclame și la altele există pauze publicitare, ca de exemplu atunci când uh, se difuzează emisiuni de divertisment, care ar putea fi finanțate din uh, uh, uh publicitate. Oricum, totul depinde de uh, politica de comunicare a fiecarei țări. Un alt mod de finanțare tradițional este uh, taxa um, um, Audio TV, Radio TV. Se testează și noi formule, ca de exemplu în Franța. Canalelor de televiziune private uh, li se permite să concureze cu televiziunea publică pe um, anumite segmente de piață și apoi se creează un fond la care toate uh, uh trebuie să își aducă contribuția pentru a finanța niște programe de interes public. Deocamdată nu s-a uh, clarificat funcționarea acestui uh, mod de finanțare, dar, cum spuneam, este o idee novatoare. În sfârșit, din punctul meu de vedere, ce trebuie de reținut din funcționarea sistemelor actuale este că se creează o prăpastie din ce în ce mai mare între definiția uh, serviciului public și funcționarea sa propriu-zisă, care e orice numai în interesul publicului, nu uneori. Apoi, să nu uităm ce importantă este noțiunea de calitate. Apoi, în ce privește alfabetizarea digitală, să nu ne limităm numai la internet, ci și la funcționarea televiziunilor publice pe alte uh, formate decât uh, televizorul tradițional. La universitatea unde predau, văd că studenții mei sunt uh, practic obsedați de acest sistem ar trebui ca televiziunile publice să poată să fie controlate, încadrate pentru a nu se uh, depărta de la obiectivul lor principal de funcționare, acela de a asigura un serviciu de interes public. Și în plus, televiziunile publice ar trebui să aibă o programare mixtă, atât de emisiuni de interes public, cât și de emisiuni de divertisment, emisiuni uh, care să poate să fie finanțate din publicitate. Oricum e foarte dificil să faci, să poți să explici acest mod de funcționare opiniei publice. Președinta, mulțumesc. E adevărat că finanțarea din fonduri publice a televiziunii publice uh, și gestionarea acestor fonduri va reprezenta un subiect de mare interes în cadrul dezbaterii de astăzi. Acum aș vrea să dau cuvântul următorului invitat, domnului Michel Bayon, directorul uh, general al um, uh, organismului de supervizare a audiovizualului din Franța. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați, mai întâi o să vă rog să cer scuze în numele domnului Michel Boyon, care uh, trebuia să participe la această reuniune, dar a fost reținut la Paris din motive familiale și îl înlocuiesc eu. Doamnă președinte, ați subliniat faptul că serviciile de audiovizual publice sunt de interes general, ele joacă un rol social și cultural fundamental, de unde și motivul pentru care ele sunt foarte dezvoltate în țările Uniunii Europene. Desigur, serviciile publice de audiovizual sunt supuse, ca multe alte astfel de demersuri publice, la o dublă, uh, la o, o dublă analiză. Pe de o parte juridică, și aici există o uh, reglementări la nivel comunitar, și unei analize a specificului serviciului public. Subiectul audierii de astăzi se supune unei, unui triplu aspect care ține de actualitate. Mai întâi v-ați referit la comunicarea Comisiei privind serviciile publice de radiodifuziune stabilite uh, ca reguli la nivel, de, la nivel național. În al doilea rând, există problema impactului acestor servicii asupra uh, pieței publicitare și aici există o legătură între uh, organismele de audiovizual publice și cele private și, în al treilea rând, asta e o chestiune mai care ține de Franța mai mult, promulgarea unei noi legi privind audiovizualul în Franța, în special asupra audiovizualului serviciilor de audiovizual publice. Voi sta la dispoziția deputaților în timpul dezbaterii dacă vor exista întrebări suplimentare pe lângă uh, uh, observațiile pe care le voi face eu. Și o să mă refer în special la trei lucruri. Mai întâi, care este specificul unui serviciu public care justifică finanțarea de la stat? În al doilea rând, faptul că serviciul public trebuie să fie exemplar și nu trebuie să, se, uh, să fie închis într-un ghetou. Și în al treilea rând, Faptul că serviciul public trebuie să fie un serviciu de viitor, iarăși un subiect care a fost abordat în cursul dimineții și trebuie să facă obiectul noilor tehnologii. Mai întâi, caracter, caracterul specific al serviciilor publice care desigur trebuie să justifice uh, finanțare publică. În Franța, și bănuiesc că există sisteme asemănătoare și în alte state membre, serviciile publice sunt definite prin lege, printr-un uh, caiet de servicii și sarcini și printr-un contract încheiat între guvern și fiecare dintre întreprinderile de audiovizual publice. Care sunt serviciile publice în sensul cel mai strict al cuvântului? Mă refer aici la retransmiterea dezbaterilor parlamentare, la campanii de interes general, în Franța, de exemplu, campania electorală oficială a partidelor politice, prezentarea candidaților acestora emisiuni care, țin de, care prezintă uh, uh, problematici care țin de securitatea rutieră, emisiuni religioase, iată, deci servicii publice în sensul strict al cuvântului. Mai există însă și un, o exigență, o necesitate care ține de programe care trebuie să se distingă de cele ale uh, canalelor de televiziune și radio private, Este vorba de exigențe care țin de aspecte culturale, intelectuale, la un nivel poate mai ridicat decât îl abordează canalele comerciale și de-al în Parlamentul European, sau îmi cer scuze, spune vorbitorul, în Parlamentul francez, este tocmai aceasta dezbaterea care se poartă cu privire la exigențele la care trebuie să supună programele, emisiunile de uh, muzicale, de operă, de teatru, literare, documentare, uh, Uh, deci, uh, cerințe sporite în materie de producție, de exprim, expresie originală franceză, dimensiunea istorică care trebuie să se regăsească în toate aceste emisiuni și culturală. Probabil că va trebui să se stabilească de la caz la caz Uh, în, în ce măsură aceste exigențe sunt respectate de fiecare dintre aceste emisiuni, dar trebuie să stabilim deocamdată o grilă de programe pentru a vedea dacă respectiva emisiune mm, uh, îndeplinește cerințele unui serviciu public și acesta este un demers mai vast. În Marea Britanie există un astfel de, o astfel de grilă, la fel și în Germania. Ele toate țin de această necesitate și de, de această voință de a stabili criterii obiective pentru a stabili caracterul specific al unui serviciu public. Și apropo de reglementările privind ajutoarele de stat, legislația franceză impune televiziunii franceze să respecte regulile de concurență, să nu uh, denatureze concurența în activitatea sa comercială. și autoritățile franceze, Consiliul Național al Audiovizualului francez, și-au adus contribuția uh, la consultări, în cadrul consultărilor uh, Comisiei uh, pentru comunicarea Comisiei din 2001 Așadar, trebuie ca Comisia să respecte principiul de subsidiaritate în conformitate cu tratatul și să aibă încredere în state, în statele membre, că ele cu adevărat vor să asigure libera concurență între uh, canalele publice și canalele private din domeniul audiovizualului. În Franța avem un sistem mixt, există anumite uh, sloturi orare în care este interzisă publicitatea. Între ora 6 seara și 8 dimineața pe canalele publice ale televiziunii franceze. Până în 2011 este vorba desigur de niște exigențe, de niște constrângeri financiare pentru aceste canale publice, dar acest lucru le oferă și ocazia de a se diferenția de canalele private fiind astfel eliberată de constrângerile de uh, audiență, lucru care pe canalele uh, publice le situează într-un fel de logică uh, uh, contradictorie. Pe de o parte, ele vor să uh, primească venituri din publicitate, dar în același timp trebuie să se supună unor exigențe uh, la care se supun în mod obișnuit unui serviciu public. Nu există publicitate pe canalul Arte, de exemplu, ci doar publicitate de ordin general pe canalele uh, Radio France. În cadrul acestor constrângeri, serviciile publice trebuie să fie, deci, exemplare și aici a existat o dezbatere în Franța și dezbaterea de azi dimineața a reflectat această dezbatere din Franța de alminter asupra faptului că canalele publice trebuie să completeze canalele comerciale și nu să le concureze cel puțin în Franța au existat voci care au spus că aceste, aceste canale publice trebuie să vină cu emisiuni diferite de uh, emisiunile de pe canalele comerciale, nu seriale americane, de exemplu, nu emisiuni sportive um, lipsite de importanță. Nu aceasta însă este uh, modul în care vedem noi serviciile publice în Franța. Intenția autorităților franceze a fost ca aceste canale să fie canale care să întrunească cât mai, uh, din, care să se adreseze unui public cât mai larg, să fie un canale populare, nu adresându-se unei elite culturale. Prin urmare, trebuia ca în cadrul emisiunilor să existe un uh, echilibru între emisiunile adresate publicului larg și emisiunile adresate unui public mai de nișă. Aceeași este și logica marilor canale publice, marilor posturi de televiziune publice germane sau BBC, Însă, încă o dată, e adevărat că pentru un serviciu public, pentru un, un post de televiziune public, există exigențe sporite în ceea ce privește nivelul cultural și intelectual al programelor sale, cum spuneam mai devreme, în materie de opere, de teatru și așa mai departe. Uh, încă o dată, acest lucru trebuie să justifice uh, caracterul specific uh, al unui serviciu public și, în același timp, trebuie ca aceste uh, canale de televiziune publice să fie cât să se adreseze unui public cât mai larg, să nu uh, se adreseze strict unei elite. Și, în fine, cred că serviciile publice trebuie să fie orientate către viitor și, în special, către domeniul digital. Nu voi insista asupra acestui lucru, dar evoluția aceasta trebuie să se desfășoare pe trei axe. Mai întâi trecerea la digital, televiziunea digitală terestră și oprirea televiziunii analogice. Evident că un serviciu public trebuie să uh, treacă prin această etapă ca și celelalte canale. În al doilea, a doua axă, noile uh, servicii lineare herțiene și mă refer aici la televiziunea mobilă personală, televiziune de înaltă definiție, HD, Trebuie ca și în serviciile publice să se uh, parcurgă această etapă pentru ca ele să nu se afle defavorizate și marginalizate față de serviciile comerciale. Și o a treia axă care face obiectul unei directive de alminter, noile servicii non-lineare, serviciile uh, media audiovizuale la cerere, VOD, și înțeleg aici uh, eventualele mm, probleme pe care ar putea avea sectorul privat și eventual și Comisia Europeană trebuie să se asigure într-adevăr faptul că nu există uh, finanțare uh, excesivă pentru serviciile publice, trebuie să nu se denatureze concurența, trebuie să existe mijloacele necesare pentru trecerea la noua uh, etapă, dar trebuie ca serviciile publice să își asume acest progres, această trecere la noile servicii, ținând cont de progresul tehnic. Și pentru a încheia voi spune că, încă o dată, serviciul public nu trebuie să facă o concurență um, neloială serviciilor uh, comerciale. Evident că el trebuie să fie exemplar și trebuie să se adreseze unui public cât mai larg, nu trebuie să se limiteze la un public de nișă, de elită culturală și, în al treilea rând, trebuie să trecem la etapa digitală, în mod real. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Japiu. Vă reamintesc conținutul televiziunii publice este considerat a fi educativ și cultural pentru a răspunde exigențelor societății. Iată un lucru care se simte foarte puternic astăzi. Adesea avem impresia că tineretul în special se orientează către o televiziune comercială. Deci conținutul televiziunii publice nu trebuie să uh, se închidă într-un fel de ghetou, ci din potrivă de asemenea, trebuie ca televiziunea publică să o aibă, să capete noi tehnologii. Problema e cine va investi, cine va sprijini acest domeniu pentru ca televiziunea publică să evolueze. Oare o să o facă statul? Oare lucrul acesta figurează în pachetul respectiv? Căci uh, adaptarea televiziunilor private se poate face pe calea publicității, să zicem, dar dacă tăiem sau limităm publicitatea, trebuie văzut atunci dacă se poate recurge la ajutoare publice, căci adaptarea la noile tehnologii este foarte costisitoare. Vă mulțumim și acum trecem la sectorul privat. vom asculta luarea de cuvânt a domnului Ross Bigam, director general al Asociației uh, televiziunii comerciale în Europa. Aveți 10 minute pentru a ne vorbi de acest sector privat. V-am ruga să respectați cele 10 minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei și vă mulțumesc că m-ați invitat azi dimineață. Vorbesc în numele companiilor a căror logo îl puteți vedea pe acest uh, diapozitiv. Nu pot și nici nu vreau să vorbesc pentru sectorul uh, radio comercial din Europa. Și sper că vocea lor va fi reprezentată de altcineva în cadrul dezbaterii. Atunci când uh, noi, în calitate de servicii comerciale de televiziune, uh, trebuie să spunem ce credem despre televiziunile publice și radiourile publice, este din prisma relațiilor pe care le avem, deci între sectorul privat și sectorul public. Noi, de exemplu, suntem lideri pe piața investițiilor uh, în ce privește emisiunile naționale, și poate ceea ce vă interesează mai mult pe dumneavoastră este faptul că serviciile private, serviciile comerciale de televiziune au fost pioniere în domeniul uh, informațiilor uh, 24 de ori din 24, deci au creat canale specifice în țări precum uh, Germania, Austria, Turcia și așa mai departe. Președinta intervine pentru a ruga oratorul să vorbească puțin mai lent. Da, s-ar putea să vorbesc 11 minute dacă încetinesc ritmul. Coexistența operatorilor privați și publici nu a fost niciodată ușoară. Există un uh, dezavantaj structural atunci când pe aceeași piață ai un operator subvenționat și altul care trebuie să-și găsească singur fondurile. Și sectorul public primește foarte multe subvenții, foarte multe finanțări. În acest diapozitiv am încercat să finanțăm am încercat să arătăm diferența dintre fondurile pe care le primește sectorul public și ceea ce uh, avem noi. Ca să vă dau un exemplu privat, am estimat că în Germania finanțarea publică va depăși 8 miliarde de euro, pe când tot în Germania luna trecută veniturile din publicitate au scăzut cu 5% și aceeași, uh, același trend descendent se înregistrează și pe piețele de publicitate din alte țări europene. Consecințele economice ale acestei situații uh, trebuie analizate. Pentru că, de exemplu, datorită faptului că se bucură de această finanțare publică, organismele publice de autovizual au încercat să monopolizeze uh, difuziunea digitală, ceea ce, bineînțeles, nu este un lucru sănătos. Haideți să vă arătăm cum ar putea să funcționeze mai bine concurența dintre noi pe baze mai raționale. Mai întâi, care ar putea fi rolurile asumate de Uniunea Europeană în acest uh, domeniu? Cred că oricine din această sală este de acord cu faptul că statele membre sunt cele care definesc funcționarea serviciilor publice de audiovizual și noi suntem de acord. De asemenea, nu se discută faptul că Uniunea Europeană, conform prevederilor din uh, tratatele europene, stabilește cum uh, trebuie să funcționeze ajutoarele de stat. Dar noi credem că funcționarea serviciilor publice ar trebui să fie supravegheată de un organism de control independent. Atunci când există uh, organisme de audiovizual care primesc și finanțare publică și se bucură și de finanțare privată, reprezintă poate exemplul cel mai rău care funcționează uh, cu cel mai mari dificultăți pe piață. Și, de exemplu, în unele țări, ca în Republica Cehă, s-a hotărât renunțarea la dubla finanțare pentru că, cum spuneam, crea prea multe probleme și noi salutăm acest lucru. De asemenea, salutăm faptul că s-a hotărât uh, um, furnizarea unui acces mai larg la uh, televiziunea digitală din punctul de vedere al uh, difuzorilor. Acum, dacă ne uităm la textul doamnei Cruz și la reacțiile pe care acestea le-a suscitat, există ceva mai multe lucruri în afară de principiul de subsidiaritate. Dar există numai puțin de 100, um, mai, numai puțin de 40 și ceva de aliniate din cele 106 care fac referire la um, ajutoarele de stat. Deci, până la urmă, acest text uh, vizează apărarea intereselor naționale și a prerogativelor serviciilor publice în defavoarea sectorului privat. Fac referire și la o recomandare a Direcției Generale Concurență, o recomandare care cere să existe din ce în ce mai puțin amestec din partea statelor în funcționarea serviciilor publice de audiodifuziune. Și sectorul privat nu poate decât să fie de acord cu aceasta. O altă sugestie pentru a face să funcționeze mai bine relația dintre serviciile publice și servicii private ar fi următoarea. Cu privire la felul în care trebuie funcționat, uh, finanțat, mă scuzați, serviciul public așa cum s-a făcut și în Franța de la începutul uh, lunii ianuarie. Dar în multe țări lucrurile nu s-au modificat și există un monopol al serviciilor publice de audiovizual pentru anumite domenii, ca de exemplu drepturile de uh, difuzare a um, uh, competițiilor sportive importante. Dar nu văd de ce uh, s-ar putea folosi banii contribuabililor pentru a plăti integralitatea drepturilor de difuzare a unor emisiuni sportive importante. Doamnă președintă, am vorbit aici poate de mai multe lucruri care țin de competența Comisiei Econ, dar acum să revin și la competențele Comisiei de Cultură. Această comisie se întâlnește des cu doamna Reding și de multe ori vă bateți pentru a stoarce cât mai mulți bani de la uh, buget, bani care sunt uh, și ei publici din primiți de la contribuabilii europeni pentru a sprijini, a finanța emisiuni uh, produse în Europa. Pe de altă parte, există și foarte multe um, emisiuni care vin din, stări, din țări terțe, mai ales din Statele Unite ale Americii. Și dacă ei să fac niște estimări, pentru fiecare euro investit în pentru a finanța programe uh, produse în Europa, în jur de 85% din acești bani, până la urmă, nu sunt folosiți în acest scop, ci pentru a uh, finanța uh, cumpărarea de programe produse în altă parte. Mărturisesc că nu putem tot timpul să fim de acord cu dumneavoastră ce privește instrumentele de funcționare ale serviciilor publice, dar evident că acest instrument se regăsește în um, um tratatele europene și atunci când uh, se monitorizează îndeaproape funcționarea uh, marilor uh, servicii de televiziune publică, ne dăm seama că, de exemplu, trei mari asemenea uh, servicii nu îndeplinesc uh, criteriile de uh, uh cote care erau incluse în prevederi pentru că ele se primească finanțare și găsim că acest lucru este inacceptabil. Evident că suntem de acord cu faptul că trebuie finanțate programe care să fie de calitate, dar în mod regulat Asemenea, programe sunt difuzate la uh, ore târzii, când nu pot să atingă decât un număr uh, foarte mic de spectatori și până la urmă, majoritatea banilor uh, acordați sub formă de ajutor, de subvenții, sunt cheltuiți pentru a produce programe care nu au un, o valoare adăugată sau nu reprezintă un interes general. Atunci, când vorbim despre calitate și comparăm serviciile private și serviciile publice, având în vedere faptul că peisajul este atât de variat, e ușor să găsești exemple de programe bune și programe de proastă calitate de o parte și de alta. Dar cel mai important este, cum spuneam, să avem niște organisme de control independente și Uniunea Europeană are și ea un rol important de eh, jucat pentru a asigura o relație sănătoasă și în spiritul unei concurențe loiale între noi și serviciile publice. Mulțumesc pentru elementele informative pe care ni le-ați furnizat în ceea ce privește finanțarea televiziunilor publice și private. Dar concurența neloială în domeniul audiovizual în sensul economic tradițional, această concurență nu există. Căci chiar dacă există subvenții care merg către sectorul public, se constată că publicul continuă să se uite mai degrabă pe canalele și emisiunile private decât pe cele publice, au mai multă audiență. Se poate spune că concurența privește conținutul și ea nu este efectiv influențată de finanțare, ceea ce ne aduce la subiectul care ne interesează cel mai tare, și anume conținutul. În ciuda unor finanțări considerabile care merg toate către sectorul public, audiența nu se orientează la fel. Publicul e mai puțin legat de aceste programe. când arăți animale, elefanți, faci un curs de geografie, asta se pare că nu ajunge telespectatorului și trebuie ceva mai atrăgător pentru societatea din zilele noastre. Asta, asta ca să precizăm conținutul discuției noastre. Acum să vedem ce se întâmplă în domeniul sportiv. Iată un, o mare provocare pentru televiziunea noastră. Valoarea acestor emisiuni a sporit enorm, întrucât televiziunile private pot să negocieze costul acestora. Lucru e valabil într-o oarecare măsură și pentru televiziunea publică, dar fiind vorba de sport și de marile evenimente sportive, mi se pare că lucrurile nu se prezintă la fel în ambele cazuri și până la urmă se ajunge la o imagine artificială care nu corespunde realității. Cred că acum putem trece la dezbat, începând cu doamna Enicot și urmată de doamna Ieronimi. Doamnă președintă, aș dori să mulțumesc autorilor și legat de ceea ce ne spuneți, Oare n-ar trebui să considerăm abstracție făcând de uh, cotele celor care figurează pe canale publice sau private, să facem și analiza a ceea ce îi trebuie auditorului, telespectatorului. Uneori el are nevoie de pedagogie. Dacă mizăm pe canalul public pentru ca să avem calitate. Avem nevoie și de emisiuni private care să facă acest lucru. Căci telespectatorul nu va spune, uite un post public uh, de calitate, uite un post privat. El va alege în funcție de uh, ceea ce vrea el. Deci prima constatare uh, telespectatorul are nevoie de calitate, de pedagogie, de o egalitate a programelor difuzate în Europa și trebuie văzut ce circulă în Europa și care este oferta. Este foarte ușor să cumperi uh, pretutindeni chivice um, emisiuni, dar trebuie să ne gândim un pic și la ceea ce reprezintă o emisiune clasică. Canalele publice au o datorie publică. Trebuie să asigure arhivarea și există și un anume serviciu de independență și un serviciu de informare imparțială și completă. Din acest punct de vedere, eu cred că sunt multe lucruri de spus. Adesea, Uh, unele posturi uh, private au, își explică succesul pentru că produc și o informație diferită. Deci nu e suficient să subvenționezi canalele publice ca să te pui la adăpost de orice pericol și să realizezi o bună informare. Când e vorba de finanțe publice, mă întreb de ce nu ne gândim să investim în produse. S-au menționat aici fondurile care sunt alocate către media de film și mici produse cu conținut cultural sunt greu de găsit pentru a fi puse pe canalul public sau pe cel privat și nu vedem uh, produse de calitate care uh, să funcționeze mai ales în domeniul culturii. Există o diversitate a culturii europene Uh, vin tocmai din domeniul dialogului intercultural și vrem tocmai să transmitem acest dialog transfrontalier. Atunci vom avea nevoie de uh, produse uh, de audiovizual de mare calitate care să poată fi puse la dispoziția posturilor private și care, desigur, vor fi destinate și posturilor publice. Cred că e încă greu de uh, realizat aceste lucruri, căci dacă Europa are un cuvânt de spus și dacă nu vrem să expediem uh, serviciu acesta în legislația națională, astfel ca el să devină de competența statelor membre, va fi nevoie să fie vehiculate informații cât mai multe despre Europa. Și acum vine întrebarea mea. Ca, cum se preocupă posturile naționale, publice și cele private pentru a vehicula mesajul european? Eu nu prea văd acest mesaj. Văd informațiile germane, pe canalele germane, franceze pe cele franceze, văd BBC cum dă informații, dar pentru a avea informarea completă am Euronews, care nu e pretutind în prezent, poate că am arte pentru domeniul franco-german și dacă nu, ă, dorința mea rămâne nesatisfăcută. Iată marea dezbatere pe care trebuie să o inițieze Europa și dacă vrea să schimbe ceva, trebuie să schimbe atât în domeniul posturilor publice cât și al celor private. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Honicot, doamna Ieronimi, acum. Doamna Ruth Ieronimi. Aș dori să profit de calitatea mea de președinte, dacă îmi permiteți, și de faptul că se află în sală intervenienți atât de importanți, astfel încât voi schimba puțin formatul audierii. Ne-ați uh, putea permite să dăm cuvântul următorilor trei invitați, astfel încât apoi să avem întrebările pentru toată lumea, adresate tuturor intervenienților și uh, să le permitem ca să se exprime prin răspunsuri uh, cu toții ulterior. Dacă sunteți de acord, atunci, cu permisiunea dumneavoastră, voi da acum cuvântul doamnei Maria Ron, președinta depart directoarea Departamentului Juridic din corp mm, uh, compania de televiziune radio, radiodifuziune daneză. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și membrilor acestei comisii pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa la reuniunea dumneavoastră. Îmi face o deosebită plăcere acest lucru. Mai întâi aș dori să vă spun câteva cuvinte cu privire la uh, postul mm, public, la organismul public de audiovizual din care provin. El a fost uh, înființat în 1989 și este finanțat aproape 100% prin uh, uh, abonamente. Avem o cotă publică de aproape 70% și vom avea 60 de canale de televiziune în curând. Avem un site web și există și un, uh, avem și uh, orchestre și coruri. TV2 a fost înființat în 1998, el uh, constă în 5 canale de televiziune cu o uh, cotă a statului de aproximativ 50%. Anterior, TV2 era finanțat, beneficiat de, fi, de finanțare dublă, atât de stat cât și prin abonamente. În prezent, nu se finanțează decât prin abonament. După noi, este foarte important să ne, pune, să uh, ne concentrăm pe o definire corectă a serviciilor publice de audiodifuziune și pe uh, cine anume trebuie să uh, evalueze aceste lucruri. Există prevederi în tratatul de acum 50 de ani privind înființarea Uniunii Europene, apoi tratatul de la Amsterdam, și de asemenea există o hotărâre judecătorească foarte importantă cu privire la TV2, care a fost uh, dată anul uh, trecut. Curtea de prima instanță a interpretat temeiul juridic privind definirea serviciului public de audiovizual. Apoi, dacă ne uităm la definirea temeiului juridic, se vede foarte clar faptul că serviciul public ține de îndeplinirea nevoilor social-culturale și cetățenești ale persoanelor și de uh, asigurarea pluralismului mediatic. Trebuie să existe de asemenea un, uh, o independență a conținutului și trebuie ca aceste servicii să fie un for de dezbateri publice. În această hotărâre judecătorească rezultă faptul că definirea serviciilor de audiovizual nu ține de anumite uh, platformă de distribuție tehnologică, ci se subliniază faptul că e, ea se bazează pe principiul subsidiarității. Cu alte cuvinte, statele membre sunt cele care au competența pentru definirea serviciilor de audiovizual. După părerea noastră, este foarte limpede faptul că această hotărâre judecătorească utilizează formularea următoare. Statele membre au competențele necesare pentru a stabili ceea ce este un serviciu de audiovizual din punct de vedere calitativ. Dar cel mai important lucru în această hotărâre este faptul că se subliniază de asemenea faptul că metoda de finanțare nu are nicio legătură cu definirea calității de serviciu public de audiovizual. Ba, mai mult, activitățile operatorilor comerciali nu sunt relevante, nu reprezintă un criteriu relevant pentru stabilirea calității de serviciu public de audiovizual. Este foarte important, de asemenea, faptul că uh, Comisia nu poate să uh, facă altceva decât să constate eventualele erori de funcționare ale unui serviciu de public de audiovizual. Au existat la vremea respectivă două mandate pentru uh, TV2, pentru televiziune, radio și internet, și anume de a furniza servicii de informații generale, de educație, uh, de artă, de uh, asemenea de a promova diversitatea, versatilitatea și informarea corectă. Din această hotărâre judecătorească este clar că acest mandat respectă temeiul juridic. Acum, dacă analizăm propunerea Comisiei de comunicare, aceasta introduce o procedură detaliată pentru definirea unui serviciu public de audiovizual. Se extind activitățile actuale și, de asemenea, se includ noi servicii în sfera acestei definiții. După părerea noastră, asta nu corespunde Uh, hotărârii judecătorești uh, care a fost dată în cazul TV2. Noi credem că statele membre trebuie să aibă competența de a defini un serviciu public de audiovizual și de asemenea suntem convinși că terminologia utilizată în propun propunerea, în proiectul de uh, comunicare din partea Comisiei, conform căreia modul de finanțare trebuie să reprezinte un criteriu pentru stabilirea uh, definiției serviciului public de audiovizual, nu este relevantă. Uh, după părerea mea, cel mai important lucru în această dezbatere este ceea ce vedeți în partea de jos a acestui diapozitiv, și anume că comunicarea introduce o evaluare ex ante. Cu alte cuvinte, la nivel european, trebuie să existe o evaluare de impact asupra pieței pentru serviciile publice de audiovizual și trebuie stabilite criterii dacă pentru a se vedea dacă există un impact asupra posibilelor modalități de exploatare comercială a acestor servicii. Iarăși, aceste lucruri nu reflectă hotărârea din judecătorească privind TV2, unde se spune foarte clar că introducerea acestor elemente la nivel european n-ar însemna altceva decât să lipsiți statele membre de posibilitatea de a defini ele ceea ce este un serviciu public. Din punctul nostru de vedere, încă o dată, Comisia nu are competența de a limita capacitatea statelor membre de a defini ce este un serviciu public de audiovizual prin introducerea de noi elemente, cum ar fi activitățile operatorilor comerciali. De asemenea, Comisia nu are competența de a introduce obligații detaliate procedurale în ceea ce privește definirea serviciului public. E foarte important să spunem, mm, de asemenea, că principiul subsidiarității și al diversității naționale trebuie respectat. În același timp însă, aș dori să mai subliniez și faptul că asta nu înseamnă că noi ne opunem acestui regulament. Știm că e un regulament extrem de important atunci când uh, trebuie să uh, mm, îți uh, te angajezi să îți îndeplinești obligațiile publice și atunci când stabilești o, un uh, comision pentru abonament. Dar legiuitorul național este cel care trebuie să țină cont de măsura în care fiecare dintre aceste lucruri se potrivește unei anumite piețe, unei anumite culturi, unei anumite limbi. Noi avem un test al valorii publice care funcționează de la 1 ianuarie 2007, însă acesta este croit special pentru a ține seama de faptul că suntem o țară mică și o limbă, și o, o limbă uh, puțin vorbită, puțin răspândită și de asemenea suntem o piață de dimensiuni uh, reduse. Încă o dată, serviciul public de audiovizual, după părerea noastră, nu trebuie să se definească în relație cu piața. Și este foarte important ca el să se definească din, în mod neutru din punct de vedere tehnologic, astfel încât organismele publice de audiovizual să poată să uh, țină pasul cu evoluțiile tehnologice, cu progresul tehnologic, cât mai bine. De asemenea, este important pentru noi ca efectul pozitiv Uh, al, uh, asupra pieței al serviciilor publice de audiovizual să fie recunoscut. Serviciile publice de audiovizual ridică ștacheta adeseori. Noi folosim adesea noile tehnologii, suntem pionieri pe piață, chiar în fața sectorului public și susținem atât problemele care țin de mediu, cât și chestiunile care țin de artă, iarăși lucruri în fața căr- uh, prin care suntem înaintea sectorului public. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Iată, o dimensiune într-adevăr foarte specială, diferită cu privire la rolul serviciilor publice de audiovizual și cu privire la modalitățile de finanțare, la rolul statului, precum și cu privire la rolul în care, pe care îl va avea Comisia în stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de la stat. Așteptăm cu mult interes dezbaterea și răspunsurile dumneavoastră cu privire la modul în care pot utiliza uh, finanțarea televiziunile publice, pe de o parte, și pe de altă parte modul în care se poate asigura mai multă transparență în finanțarea de la stat, pentru că transparența este până la urmă uh, cheia unei economii sănătoase. Și trecem acum la următorul vorbitor, domnul Alexander Vrabeț, director al ORF. Aveți cuvântul, vă rog frau präsidentin meine sehr verehrten damen und herren! herzlichen dank für die einladung. mulțumesc foarte mult doamnă președinte doamnelor și domnilor vă mulțumesc foarte mult pentru că mi ați oferit ocazia de a uh, veni și a vorbi în fața dumneavoastră. orf este organismul național de audiodifuziune din austria. difuzăm programe naționale de asemenea programe regionale și suntem prezenți pe toate sectoarele pieței, suntem lideri de piață în toate aceste sectoare ale pieței. Însă suntem o țară mică cu doar 8 milioane de cetățeni. De aceea procesul de digitalizare de pe piața germană are un impact important și asupra pieței noastre. Uh, serviciile de audiodifuzoare, de audiovizuale uh, din, uh, în limba germană sunt acoperite în special de organismele de audiovizual germane și asta este foarte important pentru că reglementările serviciilor publice de audiovizual se stabilesc totuși la nivel național. Și există diferențe foarte mari între piețele de audiovizual uh, din Europa, ale statelor din Europa. Condițiile de pe piață diferă foarte mult. Austria, de exemplu, face parte dintr-un spațiu lingvistic mai mare decât propria piață. Și asta îi contează foarte mult. E un lucru foarte important atunci când ne gândim la chestiunile legate de subsidiaritate. În al doilea rând, iarăși un lucru care ține în special de o piață mică. 90% din filmele de ficțiune austriece sunt uh, produse de către ORF sau în cooperare cu organismele publice de audiovizual germane. Fără ORF nu ar exista practic o industrie a filmului austriacă. Iată, o răspundere foarte importantă care apasă pe umerii noștri. Și arată foarte clar lucrul acesta faptul că serviciile de audiovizual publice europene sunt bunuri publice și că nu trebuie să se limiteze la programe de nișă adresate unei elite și atât trebuie să se adreseze unui public cât mai larg, lucru care până la urmă este esența misiunii unui serviciu public de audiovizual. Dar această misiune nu se poate îndeplini decât dacă creă, se creează uh, conținut adecvat, atât în ceea ce privește misiunile de mm, artă, de cultură, cât și misiunile sportive, de exemplu. Trebuie să creăm programe, emisiuni cât mai populare, pentru că numai în felul acesta vom putea să ne îndeplinim corect misiunea. Trebuie să fim de asemenea prezenți și atunci când se va trece la uh, etapa digitală în viitor. În Austria, de fapt, o bună parte a pieței este deja digitalizată, s-a creat o fragmentare pe piață și serviciile publice trebuie să poată să concureze pe această piață uh, destul de fragmentată, să poată să reacționeze așa cum se cuvine în fața uh, progresului tehnic. Trebuie deci să reușim să ajungem la toate categoriile sociale. Trebuie să vorbim unui public cât mai tânăr. Și asta prin intermediul platformelor existente online, de asemenea. Lucrurile avansează. Situația este foarte diferită acum față de cea din ultimele decenii. Noi intrați pe piața aceasta concurențială trebuie să facă față noilor exigente și presa scrisă se află sub o presiune extraordinară. Toată această piață este într-o evoluție foarte rapidă și asta pune responsabilități foarte mari pe umerii uh, instituțiilor europene care trebuie să asigure o concurență corectă și în domeniul noilor servicii. Deși noile servicii se confruntă cu concurență din partea unor uh, noi tipuri de servicii, cum ar fi Google sau alte servicii inovatoare. Iată o provocare și toate măsurile de reglementare care se vor lua vor trebui să ține seama de aceste lucruri, astfel încât să existe un echilibru corect între uh, organismele de uh, audiovizual publice și private, să existe deci reguli corecte care să asigure și protejarea intereselor presei scrise, și de asemenea să ia în calcul și jucătorii de pe piață non-media la care mă refeream. Și aici trebuie să spunem că 90% din aceștia sunt companii care nu sunt în Uniunea Europeană. Asta trebuie să ține, de asta trebuie să ține seama viitoarea reglementare, viitorul regulament, în mod special. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare, domnule Vrabeț, și cred că observația pe care ați făcut-o, că concurența provine în special din apariția noilor tehnologii, este o observație extrem de importantă, atât și ea privește atât uh, organismele publice cât și cele private din domeniul audiovizualului, care trebuie să depășească abordarea tradițională în ceea ce privește finanțarea. Și ultimul nostru vorbitor este domnul Pascal Albrecht Kirchinger. Și îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat numele corect. Domnul Albrecht Kirchinger este președintele CDF, al biroului din Europa. 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în germană. Reprezint aici ZDF, care este a doua instituție de televiziune în Germania și pe lângă RT este televiziune publică, cea de-a doua în Germania. Doamna comisar Reding ne-a spus acum câteva săptămâni, în uh, cadrul unui interviu, cum și-ar imagina televiziunea în 2020. Citez aș dori să garantez că sunt, eu sunt directorul meu de programe, mă uit pe, la ce mă interesează pe mine, când și ce vreau eu să văd anume ne-a explicat cum stau lucrurile cu televiziunea publică în Europa. Statele membre ale Europei au deci o rezoluție foarte importantă datând din 2007 pe care au adoptat-o în ce privește via, televiziunea în epoca digitală. Televiziunea publică este mult mai mult azi decât o televiziune clasică. Mă bucur că uh, Comisia ne oferă posibilitatea de a avea astăzi o dezbatere privind revizuirea comunicării într-un context mai general. Comisia pentru Cultură a jucat un rol important în colaborarea la elaborarea acestei directive privind serviciile media. S-au pus deci niște baze foarte importante reglementarea serviciilor media pe viitor va trebui să se bazeze pe conținut, oricare ar fi modul de comunicare. Comunicarea din 2001 este o comunicare care, eh, după noi, este potrivită pentru eh, epoca noastră, pentru că dă dovadă de suficientă flexibilitate pentru ca să se poată reacționa în fața actualei dezvoltări a pieții. Există trei aspecte. Mai întâi, un caracter foarte evolutiv al radiodifuziunii, apoi caracterul funcțional al serviciului public de radiodifuziune și, în al treilea rând, autonomia statelor membre. Pentru că trebuie definit atât mandatul cât și uh, modul de finanțare. Și atunci, de ce această comunicare din 2001 trebuie neapărat revizuită? Se citează totdeauna două motive. Dezvoltarea tehnologică și distorsiunile, denaturarea concurenței din cauza noilor media. Voi reveni la aceste două aspecte dar trebuie să vedem dacă aceste două preocupări sunt justificate. Consider că preocuparea este exagerată în ce privește denaturarea uh, piețelor din cauza radiodifuziunii publice. Trebuie să înțelegem că aceste tehnologii să ne întoarcem puțin la istoric ca să înțelegem. Ce este radiodifuziunea? Să ne întoarcem în anii 1920. Zeci de ani radiodifuziunea a fost în special audio. Cam 30-40 de ani mai târziu ă, a devenit și vizual. După aceea apare culoarea. În anii 70 apare teletextul. Internetul și uh, televiziunea cu programe care presupun uh, teledescărcarea, downloadarea. Acum trebuie să ne punem întrebarea. Ce este cu adevărat uh, nou în zilele noastre? Există o neutralitate pe plan tehnologic și convergență. Asta a existat. Ceea ce e nou este marea provocare pentru domeniul public și cel privat. E vorba de platformă și de procesul de producție care se contopesc astăzi și utilizarea, folosul lor pentru telespectator. El poate privi uh, programe în paralel, programe teleactive. Desigur, aceasta complică uh, scindarea între vechi și nou încetul cu încetul linea, ceea ce e linear și ceea ce este non-liniar devin dificil de disociat. Provocarea care apare la acest nivel al difuzării este că de departe televiziunea este mijlocul electronic cel mai răspândit. În Germania, după ultimul campionat german, ați văzut că televiziunea care rămâne mijlocul de acces principal pentru datele electronice. Însă puteți vedea în același timp și că internetul ocupă un loc din ce în ce mai mare. Cam 100% ă, din ă, persoane se uită pe internet și numărul acestora ă, pare să crească chiar în domeniul grup grupurilor ă, persoanelor care au depășit 60 de ani și care se adresează internetului și ele. În Germania, la început, erau mai mult tineri, evident, care navigau pe internet, dar dezvoltarea acum ă, crește. rețeaua socială joacă și ea un rol important vedeți portalurile video care joacă un rol din ce în ce mai mare în, pentru internet și aceasta se repercutează asupra comportamentului utilizatorului. Pentru audiovizualul public trebuie să existe o bună repartizare, există programe familiale Există un program principal și programe secundare și apoi este punerea în rețea cu serviciu online. Important este faptul că am reușit să creăm o mediatecă pentru eh, televiziunea, să-i spunem, de recuperare. Există aici o ofertă foarte importantă în materie de informație, comparat cu RTL, de exemplu, iată și utilizarea. Programele de ficțiune joacă un rol foarte important, ceea ce e bine din punctul nostru de vedere, pentru că avem propria noastră producție pe această mediatecă. Și vreau să vă dau un exemplu pentru utilizarea în raport cu costurile, ceea ce constituie o realitate pentru mare parte a publicului. De câțiva ani încoace există uh, un documentar ficțiune care a constituit un mare succes pe o mare parte a pieții, cam 60% și 11 și ceva la sută pentru cei mai tineri, între 14 și 19 ani. Există 3 milioane de asemenea recuperări care au fost utilizate. Deci, un bun conținut al unui serviciu public poate fi folosit într-un mod interactiv. Vorbim aici de o realitate, nu de ceea ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Ajung acum la punctul 2. Se spune mereu că serviciul public prezintă noi sectoare, lucruri noi, pe, vorbesc de piața germană. Și vă vorbesc aici de piața digitală. Aveți televiziunea clasică și celelalte. n-am ajuns niciodată de la 20 la 25%, piața e foarte fragmentată, ceea ce e frustrant pentru concurență, dar în coloana din dreapta, galben mai deschis, partea noastră crește, în timp ce cea al RTL nu e chiar la fel sau nu în aceleași proporții. Nu vreau să vă omor cu prea multe cifre. Înainte, situația era puțin diferită, ceea ce s-a spus înainte. S-au citat taxele compar modul de calcul al lui Ros mi s-a părut puțin diferit. În ce privește cheltuielile sau abonamentele pentru perioadele viitoare, vom avea o creștere de 1,6% pe an, ceea ce e foarte important în raport cu concurenții privați, care reprezintă 85 până la 90% din uh, procentaj. Serviciile digitale și cele online nu au publicitate și ceea ce e foarte contestat aici e vorba de știrile online. N-am citat decât un singur exemplu, dar există multe. Există 230 de milioane pe piața digitală, mai mult de 40% din cifra de afaceri 12 milioane de euro pe an. Cu acest buget avem noi uh, piața noastră online. Adică nu reușim să atingem cifra de 25, ceea ce este important aici în ce privește uh, știrile online. Eu v-am dat câteva cifre le vedeți acolo, emisiunile de știri înainte de ora de maximă audiență. Dacă vedeți cifrele pentru Spiegel sau altele, ele nu sunt comparabile și dacă studiați piața în ansamblu, ca parte nu este nici 2%. Deci nu putem vorbi de o denaturare a concurenței flagrantă. E vorba de o piață în care raportul e destul de prost realizat. Aveți și o limitare generală pentru noile servicii trebuie să se lege de programele noastre. Pe lângă limitarea financiară pe care am menționat, mai există și criteriul celor trei etape pe care le-am semnalat. Acum câteva cuvinte în legătură cu Matthias Stopner, care este șeful uh, emisiunilor Springles în ceea ce privește definirea pieții, vorbea de denaturarea uh, care a fost aici citată. Anul trecut s-a spus că e foarte posibil ca rolul uh, numericului să fie foarte important, dar el nu poate fi monetarizat pentru că nu există uh, rețete publicitare. Nu ne-ar folosi la nimic și nici n-ar putea să dăuneze unor emisiuni private. Dreptate are pentru că nu trebuie pe plan tactic să punem toate împreună în aceeași oală. Trebuie evitat în mod preventiv concurența și acum ajung foarte repede la concluzii. E drept că acest drept al concurenței s-ar putea aplica aici, dar nu poate influența eh, decât sectoarele pertinente pe planul concurenței. Din punct de vedere al comportării lor, sunt unele mai expuse. Problema de bază pentru noile media trebuie să ă, fie luarea în cont a mai multor elemente, cum ar fi actualitatea, de exemplu. Dacă trebuie un nou text pentru comunicarea din 2001, considerăm că prezentarea textului în 2009 trebuie să insiste mai mult pe distinția între vechi și nou. Asta nu ține cont nici de neutralitatea tehnologică, nici de realitate. Trebuie să ținem cont de caracterul evolutiv al acestor media care se află în convergență între ele. Trebuie să vorbim și de tot ceea ce reprezintă publicitate, impactul asupra pieței și acest criteriu trebuie să fie luat în considerare tot mai mult și sunt de acord cu ce a spus colega daneză în, apropo de televiziunea din Danemarca. În sfârșit, existența acestor servicii de televiziune publică nu reprezintă o denaturare a concurenței în sine, să nu uităm că reglementarea despre care vorbim astăzi trebuie să fie plasată într-un context mult mai general. De fapt, ce dorim noi să avem în domeniul radiodifuziunii și al difuziunii în Europa? Vreau să-l citez pe domnul Burda din Germania, care spunea acum câteva săptămâni că nu are importanță cine sunt concurenții noștri, că e vorba de Spiegel sau altcineva. Azi e vorba de Google. Să nu uităm că finalmente aici e vorba de răspunderea noastră în acest mod de convergență și aceasta trebuie să ne fie unitatea de măsură în ce privește dreptul concurenței. Vă mulțumesc pentru atenție. Pascal, eh, θέλω να σε ευχαριστήσω. Mulțumesc, Pascal, pentru prezentarea pe care ne-ai făcut-o. Nu am vrut să reiau numele dumneavoastră de familie ca să nu-l mai stâlcesc, de aceea v-am spus pe prenume. Cred că ați pus punctele ei. Ați vorbit despre nevoia unei concurențe loiale în domeniul tehnologiilor celor mai avansate față de serviciile private și cred că este o chestiune dezbătută în mai multe rânduri uh, în Parlamentul European. A fost dezbătută și va mai fi dezbătută. Concurența în contextul noilor tehnologii. Doamna Ruth Ieronimi are o întrebare cu privire la procedură. Doamna președintă, nu a venit nimeni aici de la Direcția Generală Concurență. Văd că de la Comisie nu a venit nimeni de la Direcția Generală Concurență. A, mi se indică o persoană în sală? Am să vă răspund, spune doamna președinte. Trebuie să spun că atunci când am organizat audierea de astăzi, am adresat invitații și comisie și mai ales Direcției Generale Concurență. Audierea, bineînțeles, așa cum numele ei o spune, este publică. Puteau să vină și colegii de la Comisia Afaceri Economice și Monetare, dar apoi fiecare este liber să facă ce dorește. Rut, îți dau din nou cuvântul. Bine, o să încerc să fiu cât mai clară cu putință. Acum câteva clipe, doamna comisar Reding a spus că din punctul dumneavoastră de vedere, comunicarea comisiei trebuia să fie gestionată de cele două direcții. Eu una sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să acționăm în tandem. Sistemul dublu trebuie să fie integrat în regulamentul european. Trebuie să vorbim despre misiuni, despre transparență, despre finanțare. Dar toate aceste puncte sunt incluse în comunicarea din 2001 și atunci ce este nou în actuala comunicare? Apropo de noile tehnologii, apropo de costurile convergenței. Și atunci eu am două întrebări. Mai întâi, una pe care o adresez doamnei Ruth Bingrum. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezentările pe care le-ați făcut. Da. Pentru Parlament, pentru Comisie, este foarte important să ne dăm seama cum se iau hotărârile, sau mai bine zis, care sunt urmările hotărârilor de justiție, în mod special a hotărârilor judecătorești ale Curții Europene de Justiție. S-a vorbit despre problema monopolurilor, de uh, eșecurile de funcționare ale pieței. Noi am vorbit mai mult despre controlul abuzurilor care va fi impactul asupra pieței. Am putea să vorbim despre uh, probleme de funcționare ale pieței, am putea să vorbim din nou despre uh, prevenirea uh, abuzului, prevenirea monopolurilor. Aștept să-mi dați mai multe detalii cu privire la acest lucru. Apoi, Mă adresez reprezentantului uh, Consiliului uh, Național al Audiovizualului din Franța. Și dumneavoastră aveți în vedere un sistem dublu. Există acum serviciile digitale de televiziune și serviciile non-lineare. Directiva audiovizualului a dat niște repere pentru comerțul electronic, dar uh, ce credeți dumneavoastră despre această convergență între serviciile lineare și non-lineare? Cum vedeți dumneavoastră toate aceste aspecte în raport cu comerțul electronic? Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Vise. Thank you, Madam Chairman. I'm glad that... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că am putut să discutăm astăzi toate aceste lucruri extrem de importante. Deși există competențe ale Comisiei, este evident și că multe state membre și o bună parte din Parlamentul European consideră că acest proiect nu poate fi adoptat așa cum este el formulat acum. Sunt de acord cu Comisia Econ că îmi pare rău că și mie că nu sunt reprezentați în sală uh, cei de la Direcția Generală pentru Concurență. Și Mesajul pe care vrem noi să-l transmitem Comisiei este foarte important. În ce privește viitorul organismelor publice de, radio, de uh, audiovizual, evident că trebuie să se treacă de la linear la non-linear. Este foarte clar că trebuie să permitem acestor organisme să facă față evoluției tehnologice. În ce privește ă, evaluarea, am fost foarte impresionat ă, de prezentarea doamnei din Danemarca, doamnei Ron, cu privire la hotărârea judecătorească TV2. Cred că aceasta ar putea să constituie un mesaj foarte important pentru noi toți că nu trebuie să schimbăm legislația așa cum este ea interpretată de către curte. Eu m-aș referi acum la evaluarea ex ante și aș dori să discutăm uh, Uh, să-mi răspundă toți membrii panelului cum ar putea fi ea implementată, cum ar putea fi ea pusă în aplicare, astfel încât să nu restrângă competențele statelor membre, pentru că există foarte multe cauze uh, de, privind concurența care arată că se limitează foarte mult competențele la nivel național. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră atât în legătură cu hotărârea judecătorească TV2, cât și cu organismele private. După părerea mea, ar trebui că ar trebui să nu se adopte aceste, această evaluare, asta ar restrânge competențele statelor membre, dar cel puțin cum ar, am putea să introducem o astfel de măsură astfel încât să permitem uh, uh, viitoare, să permitem organismelor de audiovizual să evolueze corect în viitor. Vă mulțumesc, doamna Badi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să felicit Comisia care a organizat această discuție asupra unei probleme extrem de importante. Iată-ne la sfârșitul discuțiilor și am văzut că au existat unele contribuții foarte interesante și prețioase. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, dar și să fac câteva comentarii privind revizuirea directivei. Această revizuire este pozitivă, a fost lansată de Comisia Europeană. Trebuie efectiv adaptat conținutul comunicării din 2001 și la schimbările care s-au produs, chiar dacă acestea sunt nuanțate, atât pe plan tehnologic cât și în cadrul ordinii comunitare. Trebuie menținute axele esențiale ale documentului din 2001, care se referă la rolul indispensabil al serviciilor de radiodifuziune care trebuie să garanteze uh, egalitatea, pluralismul și democrația. Trebuie menținut uh, echilibrul și respectată diversitatea culturală. Trebuie evitată denaturarea concurenței pe piețe. Trebuie respectat principiul subsidiarității și cred că rolul pe care îl joacă această comisie, împreună cu altele, de altfel, este esențial. Există uh, servicii publice care au o finanțare uh, Eh, dar există o concurență aici pe piața publicității. Aceste televiziuni publice ar trebui să poată furniza o varietate de conținut novator și de mare calitate. Avem nevoie de un cadru juridic mult mai viguros cu o revizuire a tuturor dispozițiilor referitoare la serviciile publice. Nu trebuie eliminat eh, operatorii eh, publici. Trebuie să includem unele prestații în cadrul serviciului acesta și el să facă obiectul unor remunerări sau contraprestări de tip economic din partea cetățenilor. Să ținem cont de caracterul gratuit și universal pe care în mod tradițional l-au avut serviciile publice. Dacă acceptăm o modalitate de finanțare ca aceasta, am putea exclude de pe piață diferiți operatori. Mulțumesc, Maria. Elga Tropel are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru contribuțiile excelente care au fost aduse. Remarcile doamnei Ieronimi ar trebui să figureze în procesul verbal. Așteptăm ca Direcția Generală să lucreze în colaborare cu noi. Nu e un uh, semn bun că direcția concurență nu s-a prezentat astăzi, ne-a lăsat singuri cred că neapărat trebuie să se realizeze o colaborare în interesul publicului european, căci trebuie să vedem cum anume se va realiza panorama radiodifuziunii în Europa. Pe de o parte avem dreptul concurenței, pe de altă parte avem pluralismul și uh, conținutul calitativ, trebuie asigurat un echilibru. Și nu cred că toate acestea pot uh, fi lăsate numai pe seama Direcției Generale a Concurenței. Important este să se realizeze o bună concurență între modalitățile publice și cele private. Vreau să revin la propunerile care au fost făcute Domnul Sarkozy a făcut niște propuneri în această direcție și ar trebui luate în considerare. Ați vorbit de Google Face și de Facebook ca societăți care reprezintă mari concurenți. Puteți să ne spuneți ce orientare doriți să aibă reglementarea privind acești mari reprezentanți de pe piață? care, după cum ați spus, au schimbat mult uh, peisajul actual. Vă mulțumesc foarte mult înainte de a da cuvântul pentru 5 minute fiecăruia dintre experți, începând cu sfârșitul și întorcându-ne către început, aș avea două întrebări suplimentare, dar înainte de ele. Aș dori să știu. Stați, îmi cer scuze, spune oratorul. Am făcut două greșeli. Doamna Tomașevska. Mulțumesc, doamnă președintă. Doream și eu să spun câteva lucruri. și nu doream să pierd ocazia de a o face. Prima problemă este legată de reglementarea modurilor de finanțare. Este poate problema cheie. Și aș vrea să vă vorbesc despre dezbaterea care este acum uh, în curs de desfășurare în Polonia. Televiziunea și radioul publice din um, Polonia sunt finanțate de drepturile de difuzare. Iar guvernul ar dori să renunțe la acest mod de finanțare. Și nu e ușor pentru că um, audiovizualul și alte părți uh, interesate nu doresc să aibă loc această modificare, deoarece subvențiile de la stat nu sunt suficiente în cazul în care se uh, suprimă finanțarea prin uh, uh plata drepturilor de difuzare. Evident că o asemenea dezbatere este deosebit de importantă pentru că se află sub semnul întrebării și independența um, serviciilor publice de audio-televiziune, independență față de guvernul la putere, indiferent care ar fi culoarea sa politică. Deci ar trebui să discutăm despre diferitele forme de ajutor de la, de la stat care este acordat organismelor publice de audiovizual. Există apoi finanțarea prin publicitate și sistemul dublu de finanțare sau mixt, cum s-a mai spus. Sistem în care publicitatea pe canalele publice este destul de răstrânsă. Nu se poate face publicitate decât la anumite ore și numai o anumită formă de publicitate. Mai există și restricții cu privire la programele care pot fi difuzate la anumite ore. Acum, ca să reiau ce a spus doamna Enicott, despre calitatea programelor televiziunilor publice. Și în Polonia s-a discutat despre asta și s-a întâmplat ca un program precum Big Brother să fie deosebit de popular în Polonia și chiar unul dintre participanții la această emisiune a reușit să fie ales deputat în uh, Parlamentul polonez. Deci e un impact deosebit de mare al unei asemenea program. Deci, uneori, asemenea programe pot să aibă uh, o influență chiar nocivă și ne punem întrebarea dacă trebuie să fie difuzate pe canalele publice sau nu. Președinta, mai dorește cineva de la comisie să ia cuvântul? Uh, Bine. Înainte de a da cuvântul fiecare dintre invitații noștri pentru 3 minute, vroiam să știu dacă ne puteți spune în ce stadiu se află negocierile cu privire la um, repartizarea frecvențelor pentru televiziunea digitală, ca să putem discuta și despre accesul la serviciile numerice. Și o altă întrebare pe care aș dori să o pun domnului Zapio. Atunci când se face evaluarea grilei de programe a televiziunilor publice, Acest lucru va conta pentru uh, ajutorul de stat acordat uh, ulterior? Va fi un criteriu în calcularea acestui ajutor de stat sau vor exista și alte criterii? Uh, ca să spunem caracterul educativ al unei emisiuni și așa mai departe. Deci, Pascal, te rog frumos să iei cuvântul. Trei minute. nicht an. Doch? Ja, pardon. Äh, Sie haben die digitale äh, Dividende angesprochen. Mulțumesc. Ați vorbit despre cultura digitală. Ce pot să spun? Unii actori de pe piață, cum aș putea să explic asta, au vorbit mult despre dreptul concurenței, dar cred că dezbaterea e alta. Noi considerăm că politica de repartizare a frecvențelor trebuie să fie de resortul statelor membre. Atunci când uh, se reglementează în acest domeniu, nu trebuie uitat contextul general. Și vă mulțumesc că ați organizat această audiere astăzi, pentru că, bazându-ne pe ce s-a spus, e clar că toate întrebările cu privire la dreptul concurenței trebuie să fie puse într-un context mai general. Pentru noi este hotur, hotărător ca abordarea trecerii la noile tehnologii să se facă în funcție de ceea ce statele membre își doresc pentru propriile canale publice de radio și televiziune. Hotărârile trebuie luate în fiecare stat membru. Pentru că să nu uităm că cetățenii fiecărui stat membru plătesc o taxă și datorită acestor bani se pot crea, concepe programe, programe care apoi pot fi difuzate. Se vorbește despre tot felul de modeluri, ca de exemplu acest model de dublă finanțare, nicio problemă, avem nevoie mereu de o concurență loială, echilibrată. Învățăm unii de la alții, este un proces în care toată lumea ar avea de câștigat. A nu fi dependent de publicitate este evident important. Și eu și antevorbitorii mei am spus că nu trebuie să vizăm greșit lucrurile. din punctul de vedere al concurenței europene, vedem că pentru conținutul online avem un adevărat val de finanțări. Anumite conținuturi interesează mai mult decât altele uh, pe um, telespectatori și atunci este evident că Europa trebuie să fie prezentă pe acest front. Și, în concluzie, aș dori să mai spun că abordarea, până la urmă, este foarte clară. Concurența, aspectele economice sunt uh, niște elemente care nu pot fi disociate de exigențele societății, de nevoile de investiții Notru, rolul nostru economic nu trebuie tot timpul văzut cu uh, ochiul societăților private. S-a tot vorbit despre o concurență neloială, dar să nu uităm că și televiziunile publice fac investiții. De exemplu, anul trecut noi am investit numai puțin de 500 de milioane de euro și chiar și în țările mici s-au făcut asemenea investiții. Deci și noi investim. Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul următorului orator. So, geht's jetzt? Ja. Microfonul vorbitorului. 3. Probleme au fost ridicate. Mai întâi, publicitatea pentru organismele publice de audiovizual. Cred că este important ca statele membre să ofere serviciilor audiovizuale posibilitatea de a, mă rog, de, a, de a susține, de fapt, de a susține acest organism în mod imparțial. În al doilea rând, se pune problema valorii publice a conținutului. Există criterii calitative și cantitative care vor trebui analizate noi, ca entitate de, din audiovizual, trebuie să încercăm să asigurăm un echilibru adecvat între criteriile calitative și cele cantitative. Și unul dintre criteriile cantitative ar fi numărul de corespondenți pe care îl au la Bruxelles, de exemplu, uh, televiziunile publice sau cele private. Există cifre care arată că situația stă în mod foarte dezechilibrat. Apropo acum de întrebarea doamnei Trupel. Ce, și anume, uh, cea legată de Google. Ei uh, au acum o modalitate de publicitate uh, care se numește uh, țintire în funcție de comportamentul consumatorului. Și asta arată că în prezent 50% din publicitate se efectuează în prezent prin astfel de motoare de căutare, prin astfel de noi instrumente. Iar în anii viitori, dacă această dublă finanțare acordată serviciilor publice de audiovizual se perpetuează, va trebui, cum, va trebui să vedem cum vă să folosim banii aceștia pentru a ajunge la toate categoriile sociale din Uniunea Europeană. Cred că e una dintre problemele fundamentale care trebuie abordată. Vă mulțumesc foarte mult. În continuare, doamna Maria Ron. Vă mulțumesc. Voi încerca acum să uh, răspund întrebării care mi-a fost adresată direct. Și mă voi concentra pe evaluarea ex-ante. Această evaluare, așa cum este ea prevăzută acum în, în proiectul de comunicare din partea Comisiei, nu se referă doar la nereguli la abuzuri, ci este o procedură generală pe care trebuie să o declanșeze un, o entitate din domeniul audiovizual publică de îndată ce de, începe să uh, activeze într-un nou serviciu. Or, se spune că cu cât ne îndepărtăm de operatorii uh, comerciali, cu atât asta riscă să denatureze concurența. Ceea ce înseamnă că de câte ori declanșăm, de câte ori demarăm un nou serviciu, noi în calitate de serviciu public de, uh, din audiovizual trebuie să declanșăm o astfel de uh, evaluare, asta în cazul în care ea nu este declanșată de un alt operator de pe piață. Pentru operatorii publici asta este foarte important pentru că uh, o astfel de măsură pune bețe în roate activităților. În practică, operatorii comerciali ar fi ar, uh, ar lua parte la definirea a ceea ce poate să facă un operator public în viitor. Ori noi am purtat discuții cu reprezentanții presei scrise, de exemplu, uh, în Danemarca am uh, început uh, să apărăm online, presa scrisă a început să apară online aproape de 15 ani. Iar acum, uh, cu aceste noi prevederi legate de publicitate, se dorește îndepărtarea noastră de pe net. Or, noi nu considerăm că acestea sunt criterii obiective. De asemenea, o astfel de măsură ar duce la o povară administrativă foarte mare. Noi suntem o țară mică, cu un buget mult mai mic decât uh, cele ale marilor state, ale marilor jucători din alte state din Europa. Și nouă ne-ar, această măsură ne-ar crea o problemă în uh, activitatea obișnuită, pentru că ar trebui să luăm din banii pe care îi folosim de obicei pentru crearea de conținut. După părerea noastră, încă o dată, e o problemă foarte importantă aceasta. Pentru că ar trebui ca uh, această evaluare ex ante trebuie să, să fie lăsată în competența statelor membre și să nu se desfășoare în mod obligatoriu printr-o prevedere la nivel european. Mulțumesc, Maria. Domnul Bigam în continuare. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că mi s-au adresat trei întrebări. Prima mi s-a adresat și mie și doamnei Hieronimi cu privire la uh, această comunicare. Nu eu sunt cel care trebuie să spună comisiei cum să-și facă treaba, deși mi-aș dori uneori lucrul acesta, dar pot să spun că nu avem niciun fel de obiecție în ceea ce privește com comunicarea comună uh, care să vină și din partea DG Communication. În ce privește ultimele evoluții din Franța, unde serviciile publice au acum posibilități de mm, publicitate mult mai reduse, iar intenția este mm, ca atunci când se va trece la digital să fie zero publicitate. Cred că o astfel de măsură ar putea să fie foarte bună. Dar principiul, faptul că Uh, principiul că uh, serviciile publice trebuie să fie exclusiv finanțate de la stat este foarte corect. Eu nu sunt expert al piețelor din toate cele 27 de state membre, dar există un studiu de două pagini pe care îl aveți la dispoziție la intrarea în sală și cred că problema uh, înlocuirii Uh, problema în Franța este că se înlocuiesc veniturile din publicitate cu venituri de la stat, ceea ce presupune impozite mai mari pentru cetățeni. Sigur, asta înseamnă că publicitatea se duce în alte direcții, pe internet, în presa scrisă sau pur și simplu dispară, pentru că marile companii reduc bugetele de publicitate. Și atunci cetățenii, practic, plătesc o taxă mai mare pe baza unei veni, unor venituri reduse. Cam așa interpretez eu aceste, această situație. Și ultima întrebare care mi-a fost adresată venea din partea domnului Viser legată de evaluarea exante. Trebuie să clarificăm foarte bine care este subiectul discuției. Noi nu avem niciun fel de obiecție ca, uh, noi, ca serviciile publice să folosească noile tehnologii. Mm, sigur că ideea de a monopoliza spațiul tehnologic însă este o absolută fantezie. Problema care se pune este cum să reglementăm această nouă lume, acest, aceste noi tehnologii. Și cred că aici trebuie să ne gândim la nivelul de detaliere prezentat în acest proiect de comunicare, așa cum spunea și colega din Danemarca. Aici există nouă alineate legate de evaluarea exante. Dintre acestea, primele trei vorbesc despre competențele statelor membre, iar alineatul 62 se referă la circumstanțele speciale în care statele membre uh, au uh, organisme de reglementare independente. După părerea mea, aceasta nu este un nivel adecvat de detaliere. Adevăratele detalii se fac la nivelul statului membru. Între Ofcom și trustul BBC în Regatul Unit există un acord de 36 de pagini. În Germania, între Comisie și uh, organismele din state, din, land, din landuri, există astfel de contracte de 90 de pagini. Deci pentru mine există un echilibru cât se poate de corect. Comisia stabilește nivelul general, iar aspectele care țin de detaliu se realizează la nivel național. Și dumneavoastră, ca stat membru mic, puteți încheiați, știu eu, contracte mai uh, puțin uh, importante din punct de, ca număr de pagini, să zicem. Dar există sisteme de evaluare ex-ante și din partea Danemarcei și din partea uh, Germaniei. Uh, deci cei doi vorbitori anteriori s-au referit la acest lucru. Important este să vedem uh, cum uh, le facem ca acestea să fi, cum facem ca acestea să producă cât mai multă valoare. Cred că acestea au fost întrebările care mi-au fost adresate. Mulțumesc și în continuare domnul Zapiu. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră privind evaluarea ex-ante a emisiunilor serviciilor publice, Ceea ce eu v-am prezentat era o propunere a președintelui nostru care nu a fost reținută pentru moment de guvernul francez, dar sunt uh, fericit că a reținut atenția dumneavoastră. Ideea sa ar fi să se introducă într-o grilă de apreciere a principalele emisiuni difuzate de serviciile publice care să țină cont mai ales de criterii calitative, adică educative, culturale, de ce emisiunea cu tare mai degrabă pe un serviciu public decât pe unul privat pe un serviciu privat preocuparea numărul unu este audiența, în timp ce dincolo trebuie alte criterii, criterii de sigur de ordin cultural și educativ. Pentru a răspunde la întrebarea doamnei Ieronimi privind uh, media și convergența între liniar și non-liniar, legea asupra audiovizualului trebuie publicată până la sfârșitul săptămânii și dă uh, Consiliului Superior al Audiovizualului, autoritate administrativă independentă, uh, ca puterea de a uh, se ocupa și a rezolva acest tip de solicitări și e vorba aici de trei aspecte. Reglementarea publicității, obligațiile de producție audiovizual sau cinematografic europene sau exprimare originală franceză și protecția copilului. Iată cele trei acte în care îi se cere acestui Consiliu Superior să intervină. Sunt deci probleme de ordin deontologic toate litigiile privind consumul, ă, prețuri, contracte neîndeplinite, utilizatorul și serviciu țin de tribunalele obișnuite. Ă, deci intervenția CSA-ului este foarte bine țintită. Dacă îmi permiteți, vreau numai în legătură cu cele spuse de domnul Bigan privind taxele în legea ă, audiovizualului s-a arătat foarte limpede în cursul dezbaterilor uh, parlamentare. Nu sunt taxe afectate serviciului France Television, ci intră în bugetul statului. În contextul dificil actual, orice resursă fiscală suplimentară este binevenită. Desigur, există o concomitență și cred că în uh, guvernul se așteaptă în 2009, ținând cont de criza economică și în anii următori, ca sectorul privat să beneficieze de o <clears throat> revenire a publicității. Iar aceste taxe sunt evident proporționale cu cifra de afaceri. Insist însă asupra faptului că juridic aceste taxe nu intră în finanțarea audiovizualului public. Mă bucur că mulți vorbitori au subliniat importanța principiului subsidiarității în raport cu uh, comunicarea Comisiei și că toată lumea a subliniat necesitatea pentru serviciile publice de a face virajul către uh, digital, să se adapteze uh, așteptărilor publicului și să existe un consens în această privință. Mulțumesc, Olivier. Dau acum cuvântul domnului Costa. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să abordez două din uh, întrebările care au fost puse aici. Am citat în mai multe rânduri modelul francez în ce privește noile criterii de finanțare. Principiul mi se pare foarte bun adică televiziunile private, în măsura în care publicul eliberează unele, eh, domeniul public eliberează zone unde nu va fi concurență, atunci eh, s-ar putea realiza o orientare către stat. În fapt, televiziunile publice, serviciile publice caută să găsească o publicitate, dar fiecare, în funcție de realitățile țării respective, ar trebui să propună un contract program către stat sau organismului de reglementare audiovizualului. Și n-ar mai fi o condiție sine qua non. Acest principiu însă e foarte interesant. Al doilea punct. convergența de mijloace. S-a vorbit de autoreglementare, mai degrabă de autoprogramare. ORF ne-a prezentat aici concurența. Eu văd aceasta mai degrabă ca o posibilitate pentru televiziunile publice. Web-ul ar ocupa o zonă centrală și ar exista o oportunitate în mai multe privințe astfel, um, realizăm un mijloc de informare internetul ar permite lărgirea serviciului presei scrise. Este exact ceea ce afirma aici Danemarca. Dar aceasta face și obiectul unor critici. Al doilea aspect. Cred că televiziunea publică ar putea să ofere, pornind de la programele care se downloadează pe net, niște fond, fonduri ale televiziunii care sunt foarte interesante, căci fondurile televiziunii private sunt efemere și ar fi important pentru televiziunea publică, care în felul acesta ar fi un serviciu care s-ar lărgi. Serviciu despre care s-a spus de multe ori că ar trebui să fie gratuit. Vă mulțumesc, domnule profesor, aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Și fără a putea să iau o atitudine personală în măsura în care eu prezidez această comisie, cred că sunt probleme foarte importante care se pun Uh, cât audiovizualului. Eliminarea publicității, eu nu vorbesc aici de abuz, și problemele de finanțare care decurg de aici, pentru televiziunea publică, desigur, aceasta depinde uh, de bugetul public și problema uh, devine politică. Nu trebuie să omitem acest element. Nu trebuie să avem două viteze diferite în funcție de posibilitățile financiare sau de prioritățile urmărite în cadrul fiecărui buget. Așa încât vă mulțumesc. Cred că discuția a fost extrem de interesantă am putut să ne aprofundăm cunoașterea acestei lumi a radiodifuziunii, care are încă multe secrete și are de făcut față multor provocări și va trebui să organizăm o nouă audiere de acest tip împreună cu ITRE și ECON în cadrul discuției privind ajutoarele publice acordate serviciilor uh, de audiovizual. Mulțumesc tuturor și interpreților, mulțumim doamnă și vă doresc o